cuvântul uh, președintelui Consiliul, domnul ministru Nicola Schmidt. Aveți cuvântul, domnule Schmidt. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule și domnilor europarlamentari, tocmai am ascultat uh, cuvintele domnului președinte Juncker Știm cu toții că situația care deja era foarte dificilă înaintea verii a căpătat proporții dramatice cu cifre record de intrare a refugiaților în, uh, pe cele trei principale rute, Mediterana, zona centrală, Mediterana, zona de est și Balcanii de vest. Situația la ora actuală este deosebită de cele precedente prin amploarea sa, prin înlănțuirea foarte rapidă a evoluțiilor la fața locului și confuzia uh, atrasă de toate aceste evenimente. Presiunea pusă asupra capacității noastre de a primi uh, acești refugiați, asupra capacității noastre administrative, lingvistice, sunt presiuni uh, importante, dincolo de cifre și de considerații de ordin eh, instituțional. E elementar să ne reamintim în această dezbatere că situația, în primul și în primul rând, se referă la drame umane diferite între ele care afectează oameni și familii întregi. Și față cu o situație atât de complexă, nu poate exista un răspuns simplu. Situația cere însă un răspuns ferm și coerent din partea Europei, în care să se combine responsabilitatea pe de o parte și solidaritatea pe de altă parte. Și noi trebuie să avem o politică comună, durabilă, în materie de migrație. Trebuie să acționăm rapid, dar să ne gândim și la viitor și să pregătim soluții globale și durabile. Având în vedere dimensiunea externă a problemei uh, cu care ne confruntăm și ținând cont de impactul său asupra Europei, statele membre și relațiile dintre acestea e uh, de cea mai mare importanță să ne dăm seama că nu vom reuși să gestionăm situația în mod dispersat. Nu pot decât să repet ce am mai spus în dezbaterea precedentă. Prima noastră preocupare uh, se va referi la oameni și la securitatea acestora. E o obligație morală. Această obligație ne incumbă și în virtutea dreptului internațional, nouă și tuturor celorlalte state din zonele de conflict din care provin mișcările de migrație sau uh, statele de tranzit. Apoi, va trebui uh, să îi primim cu demnitate pe acești, pe acești oameni, toți cei care vor putea beneficia de regimul de protecție internațională. Și aș dori doar să reamintesc pe scurt ce a spus președintele Comisiei în legătură cu aceste zeci de mii de uh, cetățeni europeni care au dat dovadă de o formidabilă solidaritate. Și eu cred că ăsta este un exemplu al capacității Europei de a fi solidară. Și de asemenea, ca să reiau o frumoasă formulă, cred, a președintelui german, ne arată Europa luminilor. Cred că această Europa e cea care merită să fie susținută, cea pe care o iubim și uh, cea cu care trebuie să facem pași înainte și va trebui de asemenea să uh, ne sporim capacitatea de a primi pe aceste persoane atât pe teritoriul Uniunii, dar și în țările terțe. Va trebui să facem un efort comun care sigur nu va fi fără implicații bugetare și în asta sunteți dumneavoastră implicați în primul rând. Trebuie să vă reamintim că pe ruta Balcanilor, marea majoritate a persoanelor sunt eligibile pentru protecție internațională. În două rânduri, în ultimele luni, șefii de stat sau de guvern s-au ocupat de această provocare complexă reprezentată de migrație și refugiați și pe drept cuvânt au solicitat uh, o abordare globală, concentrându-se pe trei dimensiuni cheie care uh, trebuie să avanseze în paralel relocarea uh, și reinstalarea, returnarea, readmisia și reinserarea și cooperarea cu țările de origine și de tranzit. În luna iulie, Consiliul a făcut pași, în, pași înainte în ce privește reașezarea acestor persoane. Și pentru că vorbim deja de uh, instrumente de urgență, profit de ocazie ca să mulțumesc uh, Parlamentului că astăzi va adopta raportul Keller, ca, ceea ce permite Consiliului să, ca lunea viitoare să adopte decizia de reașezare și mai ales uh, să înceapă uh, propriu zis să reașeze persoanele uh, care au sosit în Europa din 15 august și până acum. Dar uh, e clar că acest lucru nu e suficient față de amploarea crizei și dramele umane pe care le putem vedea și de aceea salut prezentarea făcută de către Comisia Europeană a acestor noi propuneri care țin cont de ultimele evoluții și de amploarea fenomenului pot să vă asigur că pentru săptămânile și lunile ce vin, președinția noastră va face tot posibilul pentru a face progrese cu toate aceste propuneri. Eh, motiv pentru care președinția a convocat un Consiliu JAI extraordinar lunea viitoare, 14 septembrie, care va trece în revistă toate măsurile care trebuie luate. Nu voi intra aici în detaliu, însă există priorități eh, urgente eh, puncte cheie, consolidarea efic- eficienței uh, readmisiei și returnării și apoi lupta împotriva traficului uh, și traficanților de ființe umane. Pe plan internațional trebuie să fim activi uh, ca să consolidăm cooperarea cu partenerii noștri în ce privește gestionarea fluxurilor migratorii, mai ales cu Africa și Balcanii de vest și Turcia. În uh, cadrul acestui efort, fiecare stat membru și, un, și Uniunea Europeană în general trebuie să-și aducă contribuția într-un spirit de responsabilitate și de parteneriat, pentru că Europa trebuie să uh, găsească o soluție la toate aceste probleme. O soluție care, într-adevăr, să fie la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. Nu vă ascund nu vă ascund că există mari diferențe. Avem istorii diferite, avem uh, situații și tradiții diferite în Europa, de la stat la stat membru. Însă astăzi avem datoria de a depăși aceste obstacole și de a ne concentra uh, pe punctele noastre comune. Și ce avem noi în comun să fie mai puternic decât diferențele care ne-ar putea separa. Și în acest context contăm, desigur, și pe contribuția activă a Parlamentului European și mă bucur că pot să ascult această dezbatere care se va reflecta și în discuțiile din cadrul Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție. Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Spune președintele, mulțumesc domnule ministru, iar acum are cuvântul din partea Comisiei domnul vicepreședinte Timmermans. Vă rog. Grazie, președinte. Um... Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să vorbesc și nu trebuie să vorbesc mult, deoarece președintele Juncker va dat uh, explicațiile care se impun în ce privește planul Comisiei, însă vreau să profit de această ocazie, când avem prezența celor trei instituții în această discuție, pentru a cere Parlamentului European să sprijine cu tărie propunerea uh, Comisiei, pentru că asta ar fi un semnal puternic pentru pregătirea Consiliului de luni, unde la Consiliu știm că vor fi anumite state membre care uh, vor trebui să accepte anumite propuneri ale Comisiei, să ia o poziție. Deci, cu cât mai mare este sprijinul Parlamentului, cu atât mai bine vom fi pregătiți pentru Consiliul de luni. Cei care se iluzionează că închiderea granițelor și trimiterea înapoi acestor oameni va rezolva problema, vreau să vă spun că acestora li se opun alții care spun că dacă lăsăm toate granițele deschise și lăsăm pe toți să intre, iar o să rezolvăm toate problemele. Mi se pare că sunt iluzii. Sunt iluzii, sunt destul de clare ca imagini și ca propuneri, însă dezavantajul lor este că sunt absolut uh, nerealiste și imposibil de pus în aplica aplicare. A închide granițele, a trimite pe toată lumea înapoi în țările lor, înseamnă că nu ne respectăm cele mai elementare valori uh, europene și este clar, pe de altă parte, că nu ne vom, încălca, nu ne vom respecta absolut deloc obligațiile legale. Dacă deschidem granițele și toată lumea intră, asta înseamnă că modelul social european uh, va dispărea pentru că nu putem să-i sprijinim, să îi ajutăm pe toți cei care vin în așa mare număr aici pe continentul nostru. Deci trebuie să facem o distinție foarte mare între cei care au nevoie de solidaritate pentru că fug din cauza persecuțiilor și cei care își doresc, bineînțeles, un viitor mai bun, dar nu trebuie să abuzeze de sistemul nostru de azil pentru a obține aceste obiective. Deci trebuie să facem asta printr-o combinație de solidaritate și eh, responsabilitate. Solidaritate cu cei care au nevoie de adăpost, de a se refugia. Solidaritate cu acele țări care acum sunt copleșite, țările care sunt în prima linie la sosire, mai cu seamă Italia, Grecia și Ungaria, trebuie să existe solidaritate europeană cu aceste țări. Solidaritate cu refugiații și solidaritate cu acele țări europene care astăzi au nevoie de ea. Iată care este esența propunerilor noastre, dar de asemenea și un apel la responsabilitate pentru ca să ne protejăm mai bine granițele, responsabilitatea sau răspunderea de a înregistra rapid pe cei care sosesc la frontiere pentru a putea să îi separăm de cei care uh, nu au dreptul la azil. Apoi, uh, răspunderea de a crea uh, o listă de țări terțe sigure, ca să știm foarte bine cine are dreptul, cine nu are dreptul să rămână aici. Răspunderea care ne revine de a organiza primirea refugiaților astfel încât să nu se încalce demnitatea umană. Toate aceste lucruri luate împreună sunt sau constituie esența propunerilor comisiei și Astfel închei, înainte de a-i da cuvântul Federicăi, ce facem astăzi, ce facem luna viitoare, sunt acțiuni legate strâns de soarta Europei. Nu numai Uniunii Europene, ci ca Europei ca și comunitate de valori. Dar trebuie să respectăm și să înțelegem ce fac mulți cetățeni astăzi în Europa acea dovadă de omenie care este de atâtea ori repetată și care mă face să fiu mândru că sunt european. Vicepreședinte Timmermans, adesso la... Mulțumim, domnule vicepreședinte Timmermans, și acum are cuvântul vicepreședintele și un alt reprezentant, Federica Mogherini. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Funcționează microfonul foarte bine. Franța a spus-o bine, e un moment definitoriu, definitoriu pentru Uniunea noastră. Cuvintele sunt importante, cred eu, iar criza refugiaților cu care ne confruntăm, nu doar noi, ci uh, această regiune a lumii, ne pune la încercare valorile de bază și chiar și identitatea. E clipa adevărului să vedem dacă suntem cu adevărat europeni și dacă suntem cu adevărat o Uniune. Asta e tot responsabilitatea noastră de a proteji, proteja viața ființelor umane și drepturile omului și solidaritatea între statele membre și față de cei aflați la nevoie. Este de asemenea o încercare pentru credibilitatea noastră internațională. Să nu credeți că putem să mergem în lumea întreagă și să tot promovăm drepturile omului dacă nu garantăm în Uniune cele mai înalte standarde de azil. să nu credeți, nici măcar să nu vă închipuiți că putem promova pacea și cooperarea între părți aflate în război în acest moment, dacă nu acceptăm pe ceilalți în comunitatea noastră și dacă nu reușim să găsim unitate între noi. Credibilitatea noastră externă depinde în mare măsură de coerența noastră și consecvența noastră internă. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, să nu vă închipuiți că există doar o reacție externă la criză, așa cum nu poate să existe nici doar o reacție internă la criză. Cele două dimensiuni ale acțiunii noastre, ale identității noastre, ale reacției noastre se consolidează reciproc sau se slăbesc reciproc. Acesta e adevărul, fie că vă place sau nu, și trebuie să ne confruntăm cu el. Pentru a fi credibili, să predicăm bine nu e suficient. Trebuie să acționăm repede, bine și unitar. Astăzi prezentăm o comunicare care stabilește calea de progres pentru toate acțiunile externe necesare pentru a răspunde la această criză. Știm cu toții că nu există o, o soluție magică, rapidă la această criză, iar majoritatea acțiunilor externe pe care le putem face, le facem. Vom avea nevoie de rezultate pe termen mediu și lung și este important cu toate acestea să acționăm acum. Știu că e greu de explicat uh, pentru politicieni motivele care vor da roade peste mai mult timp, poate chiar peste câțiva ani. Dar dacă nu acționăm responsabil, generațiile de după se vor confrunta cu această problemă în mod repetat. Dați-mi voie să spun că Uniunea noastră externă este uh, una care necesită unitate din partea noastră. Avem nevoie de unitate nu doar în acțiunile și politicile interne. Unitatea este crucială pentru acțiunea noastră. Prima prioritate este salvarea de vieți. Președintele a subliniat cât de mult ne-am accelerat uh, munca în acest sens și cât de multe vieți au putut fi salvate. În al doilea rând, să um, răspundem cauzelor acestor probleme și apoi să combatem traficanții de persoane pe toate rutele, nu doar pe mare, ci pe toate rutele, pentru că este o chestiune de securitate. Fluxul financiar al rețelelor de crimă organizată poate finanța și alte uh, acțiuni relevante pentru politica europeană. Strategia noastră a fost consecventă de la începutul mandatului. Nu ne putem concentra doar pe ultimii kilometri ai tragediei. Trebuie să ne concentrăm pe toți pașii pe care îi fac refugiații. Majoritatea persoanelor care vor veni în Europa în uh, ziua de azi trebuie să vor să scape de conflicte și de persecutare. 4 milioane au fugit din Siria. Între Siria și Irak, peste un milion sunt strămutați uh, intern și și-au părăsit uh, casele. Trebuie să ne concentrăm în aceste luni pe minoritățile care au nevoie de protecție în Orientul Mijlociu, creștini sau yazidi. Trebuie să le susținem drepturile de a rămâne în țară și de a se întoarce în comunitățile unde trăiesc de sute de ani. Dați-mi voie să spun foarte clar că nu îi putem proteja doar când sunt la distanță de noi. Avem datoria de a-i proteja pe ei și pe toți cei apropiați lor și atunci când vin lângă noi. Răspunsul pe termen lung, bineînțeles, este să se pună capăt conflictelor și războaielor, să răspundem provocării reprezentante de Daesh și să începem procesul de reconciliere internațională. Acordul pe care l-am obținut cu Iran, deși este la bază un acord de neproliferare, poate să deschidă calea către noi posibilități. Iar munca cu toți partenerii noștri regionali și locali și cu toate puterile uh, implicate a început deja. În al doilea rând, lucrăm cu comunitatea internațională, în special cu agențiile ONU, cu statele de origine și de tranzit și cu statele care primesc un uh, număr impresionant de refugiați. Am uh, alocat 4 milioane de euro pentru a-i susține pe refugiații interni din Siria și pe cei din Liban, Iordania și Irak. Există un caz foarte specific și anume Libia. Nu e un stat de origine, e un stat de tranzit. Mai mult decât un stat de tranzit, aș zice, e un coridor deschis. De aceea, știți și știți bine, pentru că am dezbătut de multe ori acest subiect chiar în această sală, toate eforturile noastre zi și noapte se fac împreună cu ONU, cu Bernardino Leonte, pentru a încerca să avem un guvern stabil în Libia, ca să putem face un parteneriat cu autoritățile libiene pentru gestionarea acestui coridor. Permiteți-mi să spun că va fi foarte important și lucrăm către acest obiectiv să um, lucrăm și uh, asupra sudului Libiei. Ar trebui să nu ne concentrăm doar pe uh, accesul la mare din Libia, dacă nu ne concentrăm și pe partea de uh, sol de uscat din Libia nu vom avea rezultate. Am uh, început negocieri și cu alte state din zonă, mai ales cu Nigerul și nu doar cu Nigerul, și propunem crearea unui fond fiduciar pentru Africa pentru a promova șansele economice, dezvoltarea, securitatea și o mai bună gestiune a migrației într-un sens al parteneriatului egal cu statele și partenerii africani. Instituțiile vor oferi 1,8 milioane de euro pentru acest fond și mă aștept ca toate statele membre, toate, să își facă partea. Nu poți cere cooperarea internațională la nivel european și apoi să nu vii și cu banii. Amintiți-vă de acest lucru când vom discuta bugetul. Trebuie să arătăm coerență în deciziile noastre. Fondul fiduciar pentru Siria a uh, început deja să funcționeze în ultimele luni și primul contract care a fost deschis prin acest fond este unul referitor la școli și la educație. Acum vedem că Siria pierde o generație întreagă din cauza războiului și trebuie să investim în copiii din această țară. E un o investiție în viitorul regiunii și în securitatea noastră. E cea mai bună investiție pe care o putem face împotriva terorismului și a radicalizării. În al treilea rând, și aici închei, trebuie să-i combatem pe cei care fac trafic cu vieți omenești. Contrabandiștii, traficanții trebuie combătuți, lucrăm în parteneriat cu statele de tranzit și lucrăm și în Mediterană. Operațiunile noastre navale din Marea Mediterană au îndeplinit obiectivele primei faze în ceea ce privește uh, strângerea de informații cu privire la rutele, activele și strategiile traficanților. Chiar în prima fază și în aceste uh, câteva săptămâni, 5 săptămâni, doar în 6 cazuri am putut să îi uh, prindem pe traficanți și să-i deferim justiției și să capturăm vasele lor. Aceea am propus la Luxemburg la ultimul Consiliu să trecem la faza a doua, în larg, respectând dreptul maritim internațional, și am cerut statele membre să contribuie cu active la misiune, pentru că, vreau să spun, aceasta este și o șansă ca noi să arătăm că atunci când există voință politică și unitate, ne putem utiliza și instrumentele de securitate militară pe care le avem la dispoziție. Și mai e un lucru de care sunt mândră și anume în aceste prime săptămâni de acțiune comună în Mediterană am salvat 1500 de vieți, bărbați și femei. I-am salvat pe mare. Nu este principalul scop al operațiunii noastre, dar este un rezultat important. Vom avea în noiembrie summitul de la La Valeta privind migrația cu lideri europeni și state africane cheie, parte la procesul de la Rabat și de la Khartoum. De asemenea, va participa Comisia Africană și uh, comunitatea statelor din Balcanii Occidentali. Vom discuta la conferință și uh, rutele din Balcani, și aceasta și cele din Mediterană trebuie tratate cu uh, același sentiment de urgență. Vor participa și statele din Balcanii Occidental și Turcia, cum spuneam. Trebuie să spunem statelor membre că nu este doar momentul emoțiilor. E partea ușoară și vreau să fiu cinică. Noi, ca politicieni, nu trebuie să ne exprimăm emoțiile. Uh, ce trebuie să facem este să luăm decizii care să fie consecvente și coerente cu emoțiile noastre și să fim puternici. Emoțiile nu ajung, trebuie să acționăm și acum e momentul. Sper, deci, că toate instituțiile, actorii relevanți, cetățenii și opinia publică, pentru că acest val de emoție ține de opinia publică, dar acesta se poate schimba, deci sper ca toate aceste părți să-și asume răspunderea, să fim la înălțimea valorilor noastre, la înălțimea valorilor istoriei noastre, să fim la înălțimea provocărilor celor mai mari din istoria noastră recentă și la maxim uh, potențial local și regional. Ce este în joc, după cum a spus bine Franz, nu e doar viața oamenilor. Și o viață e de ajuns, e prea mult, dar ce este în joc este starea Uniunii. Mulțumesc! Grazie, vicepreședinte. Mulțumesc, președinte Mogherini, dăm cuvântul comisarului Avramopoulos de afaceri interne. Aveți cuvânt. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc. Domnule președinte, așa cum ați remarcat, Discursul privind starea Uniunii s-a concentrat mai cu seamă pe problema migrației și arată, deci, care sunt prioritățile noastre. Președintele se exprimă cât se poate de clar și vreau să fac și eu exact același lucru. Gestionarea um, migrației este un test foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru credibilitatea ei și vreau să Mulțumesc, în primul rând, uh, vicepreședintelui Timerman și Federica Mogherini pentru cuvintele introductive și pentru spiritul de cooperare extraordinar de care au dat dovadă în ultimele luni, uh, lucrând pe acest pachet atât de ambițios și atât de necesar. Pachetul de astăzi, așadar, este o reacție la o criză a refugiaților fără precedent care se derulează chiar sub ochii noștri. Criza refugiaților în Europa se amplifică, așadar trebuie să dăm soluții mai îndrăznețe, mai complete și mai ambițioase. Iată, aceasta este Europa pe care ne-o dorim, aceasta este Europa pe care trebuie să o avem, așadar astăzi propunem patru măsuri cât se poate de concrete pe termen scurt și mediu, ele ne pot ajuta să depășim principalele provocări cu care ne confruntăm cu toții. Creșterea substanțială a sosirilor de-a lungul verii nu poate să fie gestionată numai de statele membre de intrare, numai de ele singure. Pentru asta avem nevoie de o abordare coordonată pe plan european. Iată de ce acum noi propunem să relocăm 120.000 de persoane care fug din calea războiului, a persecuțiilor, a opresiunii și a haosului. Ele să uh, meargă din Italia, Grecia și Ungaria către alte țări conform uh, algoritmului de distribuire. Aceasta în plus față de uh, ce s-a propus înainte de vară pentru acele 40.000 de persoane care să fie uh, relocate din aceste țări. Mă aștept ca majoritatea membrilor uh, din această aulă să voteze pentru și să sprijine și pe viitor noua schemă, atât cea temporară cât și a permanentă. Trebuie să învățăm din uh, uh ceea ce ne învață astăzi criza uh, actuală Europa nu este obișnuită cu acest gen de val extraordinar de refugiați. Avem nevoie de măsuri structurale pentru a înfrunta astfel de probleme pe viitor, pentru a putea să susține sistematic statele noastre membre și pentru a garanta o protecție pentru cei care chiar au nevoie de ea. Iată de ce propun să se stabilească un mecanism permanent de relocare prin modificarea regulamentului Dublin. În paralel, cu această intensificare a sprijinului pe care îl acordăm celor care au nevoie de el și deci pentru a le acorda un uh, adăpost, trebuie să vedem ce facem cu cei care nu au nevoie, nu trebuie să stea în Uniunea Europeană, nu au dreptul și ca ei să fie returnați în țările lor. Astfel, statele membre vor putea să proceseze acele cereri care sunt nefondate, abuzive și să consacre, sacre sumele de bani necesare celor care au nevoie de sprijin. Asta, bineînțeles, uh, că presupune și protecție internațională în mod urgent pentru aceste persoane. Iată de ce avem pe lista de uh, țări sigure astăzi Turcia și țările din Balcanii de Vest. Din cele 56 de, 560 de mii de um, cereri, mai bine de 17.000 au venit în anul 2014 cereri de azil care au supus unor presiuni extraordinare țărilor respective și trebuie spus că multe dintre aceste cereri de azil sunt nefondate. Atunci când includem țările pe care le-am menționat în țara de țări sigure, atunci suntem siguri că cei care chiar au nevoie de protecție internațională vor avea cererile soluționate cu mai multă rapiditate. Această nouă includere a țărilor respective pe listă vor, uh, va permite o mai bună protecție a celor care au nevoie de protecție și o returnare mai rapidă a celor care și-au depus o cerere, dar este nefondată. În sfârșit, uh, Uniunea Europeană are o foarte mică rată de returnare, doar de 4% pentru cei care nu au depus o cerere în regulă și asta este o problemă de credibilitate. Deci dacă avem un program clar de returnare, acesta va fi ceva decisiv în acest sens. Comunicarea de față este ocazie pentru Comisie de a expune o listă de măsuri uh, pentru a uh, potența cooperarea între statele membre și pentru a găsi acele căi, acele pârghii care să ne permită să cooperăm cu țările care vor uh, trebui să-și reprimească înapoi resortisanții. Sper că veți sprijini acest pachet așa cum ați făcut și în trecut și vreau să uh, vă spun că apreciem foarte mult faptul că Parlamentul dumneavoastră a fost foarte uh, Uh, activ în, uh, încă de la început în adoptarea pachetului pentru migrație și încă o dată mulțumiri pentru sprijinul acordat. Mulțumesc foarte mult! Vă voi da cuvântul, domnule comisar, și pentru a da replica după dezbatere. Acum uh, încep reprezentanții grupurilor politice, dar, în primul rând, uh, vreau să spun că suntem în mare întârziere, nu voi uh, accepta cartonașe albastre, nu voi da timp suplimentar și vom vedea dacă la intervențiile spontane reușim să recuperăm câteva minute. La ora 13.30 va avea loc votul cu rapoarte foarte importante. Are cuvântul domnul Diaz de Mera, în numele grupului PP. Vă rog, dar un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acești oameni fug pentru a salva viețile, fug din fața atacurilor Daesh și din fața violenței instituționale. Sunt refugiați. De aceea susținem propunerea Comisiei. E o propunere solidară și hotărâtă și de asemenea urgentă. Pentru că fenomenul este urgent. Și este un fenomen care nu va dispărea mâine, ci va dura în timp. De aceea susținem înființarea unui mecanism permanent, obligatoriu și comunitar uh, cu articolul 78.2 al tratatului pentru ca să îi putem primi în condiții demne. E necesară solidaritate în toate statele membre. Trebuie să ajutăm pe cei care trebuie să fie ajutați, care au nevoie de ajutorul nostru pentru a respecta drepturile omului și mai ales uh, ale, ale persoanelor celor mai vulnerabile. Uh, trebuie să și identificăm foarte bine fenomenul pentru a putea lupta împotriva terorismului ISIS și împotriva terorismului instituțional. Mizăm pe cooperare de la țările de origine și pentru a uh, realiza acordurile de la Addis Abeba din iulie 2015. Vă mulțumesc că președintele întrerupe, din păcate timpul uh, a expirat. V-am spus dinainte că trebuie să fiu inflexibil. Domnul președinte al Socialiștilor și Democraților, Gianni Pitai, la trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte Sassoli, domnule ministru. Domnule Timerman, doamna Mogherini, domnule comisar Avramopoulos, vă mulțumesc pentru toată munca pe care o faceți și văd că este o reală convergență între pozițiile grupului nostru parlamentar și uh, propunerile uh, înfățișate de domnul comisar Avramopoulos cu cele patru puncte ale pachetului. Uh, uneori cred că toată cearta aceasta privitoare la migrație este pur și simplu ireală. E suprarealistă. Vrem să clădim ziduri pe mare, vrem să punem sârmă ghimpată ca să oprim mii de oameni, de bărbați și femei care fug de război, despre ce vorbim noi aici? Sunt lucruri care nu folosesc decât pentru propagandă. Poate crede cineva că în acest mod rezolvăm problema refugiaților sau a imigrației? Mă rog, hai să nu facem glume proaste. E doar o tactică, e doar o propagandă pentru a câștiga voturi. Dacă suntem serioși, trebuie să facem și lucruri serioase. Propunerele prezentate de Comisia Europeană sunt propuneri serioase care se ocupă de tema aceasta a urgenței uh, refugiaților, care instituie un sistem permanent gata să uh, se activeze uh, în momentul în care vor fi alte crize și vor izbucni, din păcate, alte crize. Apoi, mai e tema migranților economici, pe care trebuie și aceasta să o rezolvăm în mod serios și riguros, înțelegând care sunt nevoile societății și ale pieței muncii din diferitele state europene. Mai e problema controlului, controlelor care trebuie făcute serios, cu reguli comune, în același timp, deci coordonat nu că într-o țară să fie 90 de zile, în altă țară să fie 6 luni uh, pentru a verifica uh, valabilitatea cererii de azil. Și apoi uh, toate inițiativele care trebuie făcute în legătură cu Africa, despre care am vorbit deja, despre care a vorbit și vicepreședinta Mogherini și domnul vicepreședinte Timmermans Apoi, toată politica externă, stabilizarea Africii de Nord, asta este ceva fundamental, uh, ceea ce se întâmplă în Libia, Siria. Sunt state care nu mai sunt state, națiuni care nu mai sunt națiuni, de unde oamenii fug, dar e normal, oricare dintre noi am fugit dacă ne-am aflat acolo. Și noi avem o datorie de îndeplinit, avem o strategie generală, dar fără demagogie, cu mare realism, cu mare seriozitate Eh, trebuie să o, să o eh, aprobăm și aici mă adresez din nou Consiliul European. Eu cunosc foarte bine angajamentul eh, ministrului luxemburghez, însă aș dori ca această sensibilitate și acest angajament să fie al întregului Consiliu European. Vă mulțumesc, domnule președinte, Pitela, și acum are cuvântul domnul Stevens pentru un minut în numele grupului ECR. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Refugiații care vin uh, din uh, Turcia uh, în Uniunea Europeană prin Mediterană ar trebui să fie trimiși înapoi în Turcia, pentru că, de fapt, e un caz de încălcare a dreptului maritim internațional și o încălcare a principiului de non-refoulement de fapt, Turcia este considerată o țară sigură și uh, asta conform uh, CEDO. Este foarte important ca CEDO să ia poziție acum. Ne aflăm într-un uh, moment în care nu sunt respectate principiile noastre de lucru. De asemenea, Cazul, eh, cazul refugiaților care vin din Libia este complet diferit. Domnul Juncker a spus-o, eh, Turcia este un stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, deci este o țară sigură. Eh, altfel, Turcia nu ar putea să fie un stat candidat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Wikström, 2 minute 30 pentru ALDE, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima săptămână, Uh, refugiații au primit în sfârșit un nume, o identitate, o istorie, o fotografie. Ne-a făcut să ne dăm seama că, că acești refugiați au familii, vise, aspirații și că, de fapt, în spatele tuturor acestor uh, imagini Uh, putem să vedem, sau mai bine zis, să nu vedem demnitatea noastră europeană care zace neînsuflățită așa cum zăcea băiețelul de trei ani pe plaja respectivă. El și-a pierdut viața, dar a adus pasiune și compasiune înapoi în arena dezbaterii europene și iată de ce ne vom aminti de el pentru multe, multe vreme de acum înainte. După uh, aceste recente tragedii sunt foarte mândră când văd că mulți cetățeni în toată Europa ies în stradă și întâmpină refugiații în comunitățile lor, ei au demonstrat, domnule președinte, mult mai multă uh, și răspinării și umanitate decât mulți dintre politicienii noștri în uh, ultimele decenii. Cetățenii ne arată ceea ce Europa și valorile europene sunt, de fapt, care este miza și ce poate fi Europa atunci când ea, într-adevăr, Uh, face ce trebuie făcut. Însă mai se aud voci ale liderilor politici în anumite țări care se plâng de imigranții ilegali și vreau să spun că m-am săturat de această retorică. Deoarece cum poate cineva care fuge de război, de persecuții, să poate să intre în Europa, să ceară azil în condițiile în care noi nu, se, noi nu permitem ca și Uniunea Europeană să se facă cererea de azil la ambasate, la consulate. Este datoria noastră să facem uh, pur și simplu astfel uh, încât uh, să nu mai există situația în care orice navă să poată să culeagă din mare acești migranți, altceva nu putem să facem noi. Situația este inacceptabilă, trebuie să se schimbe, trebuie să revizuim legislația de migrație în Europa și să avem rute sigure de intrare în Europa pentru acest refugiați, pentru acești migranți. Trebuie să avem cote obligatorii care să fie acceptate de toate statele membre, iar grupul meu este pe deplin pentru propunerile Comisiei și este un moment definitoriu pentru Europa și cred că încă nu ne-am spus ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult pentru GUE, domnul Albiol Guzman. Un minut. Gracias. Mulțumesc. Vorbim de 4 milioane de refugiați din Siria, 4 milioane din Irak, 3 milioane și jumătate din Afganistan și 2 milioane din Libia. Asta este rezultatul războaielor europenilor, e rezultatul războiului din Irak și Afganistan, bombardamentelor din Libia, uh, ale colaborării cu finanțare și armament la războiul din Siria. Când refugiații se află la porțile Europei, atunci uh, noi ce facem? Avem căi de intrare sigure? Nu. Deschidem un coridor umanitar? Nu. Dăm vize umanitare? Nu. Avem o directivă de protecție temporară activată? Nu. Iată ce facem. Iată am aici o imagine cu un plan de uh, lovire a statului islamic în Siria, cu extradări extrajudiciare în Siria, cu Margaio care își dorește o intervenție militară în Siria. Domnilor și domnilor, când cauza e războiul, soluția nu pot, uh, nu pot reprezenta bombele. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Sargentini. Un minut. În nume de Verdi. Numele Verzilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață, președintele Juncker, în discursul privind starea Uniunii, a spus că ar trebui să acordăm drept de muncă refugiaților. A spus că dreptul la muncă este dreptul la demnitate. A vorbit de asemenea și despre migrație, despre migrația legală. Și deci, domnilor Avramopoulos și Timmermans, vreau să vă adresez următoarea întrebare. Propunerile pe care le faceți acum sunt bune, vă susțin. Dar uh, ce a spus uh, domnul Juncker, ce a propus el și anume să analizăm uh, posibilitățile de imigrație pentru muncă, nu este o măsură care poate aștepta, pentru că munca înseamnă demnitate. Mulțumesc! Domnul Corau, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Noi continuăm să numim această situație de urgență, dar nu-i mai, nu mai vorba de urgență, pentru că e ceva ce există de ani de zile și va mai exista în următorii ani. E vorba de un exod epocal, cred eu, cauzat de politici scelerate din partea statelor occidentale, care și-au dorit uh, exploatarea și au cauzat războaie în aceste țări, războaie de care, sigur, uh, oamenii fug cât pot mai repede. Noi am luat poziții cu sloganuri pe care le au și astăzi, dar cred că ne e clar tuturor că nu avem nicio influență noi, Parlamentul European, dar nici Comisia, pentru că, din nefericire, totul se află în mâinile statelor membre. State membre care, din păcate, iată, sunt imaginea ipocriziei Uniunii Europene, pentru că sunt uh, state care, în numele intereselor lor proprii economice, al neoliberalismului, uh, nu își asumă nicio responsabilitate. E trist să vedem prim-ministri ca cel italian care solicită uh, omenie față de poza băiețelului sirian de pe plajă, pe când cu zi înainte uh, lăuda industria de război italiană care a furnizat arme Siriei până în 2011. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vilinski. Un minut pentru grupul ENF. Ație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cred că acest uh, cred că de la început trebuie să spunem că toți oamenii care au nevoie de protecție și de ajutor trebuie să le primească. Nu, nici nu se pune problema. Noi dezbatem doar despre faptul Uh, despre cum și când să fie ajutați acești oameni. Și aici există diferite concepții. Există o concepție a verzilor, a celor de stânga, a conservatorilor, a comuniștilor și există și o altă concepție. Iar concepția dumneavoastră este să-i, pe, să primiți pe toți. Nu vă întrebați dacă sunt refugiați în baza Convenției Internaționale a Refugiaților sau dacă sunt uh, migranți economici sau dacă sunt chiar luptători pentru statul islamic. Noi spunem că această protecție și acest ajutor trebuie să fie oferit și de peninsula arabă noi trebuie să acționăm abia după aceea, în conformitate cu standardele ONU, la redactarea cărora a participat și Uniunea Europeană. Trebuie să creăm zone sigure, trebuie să ajutăm statele din Golf să uh, poată să-și ajute fra- frații musulmani. Și de asemenea și SUA are o foarte mare răspundere pentru ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc, domnule Vilinski. De la uh, neafiliați, domnul Voigt. Un minut. Ja, danke. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați colegi. După ce l-am ascultat pe domnul Juncker în această dimineață, trebuie să spun că eu nu sunt european, pentru că eu nu mă duc la gară și nu urlu acolo bine ați venit. De ce nu strig bine ați venit? Pentru că eu cred că noi toți trebuie să ne uh, rezolvăm în primul rând responsabilitatea față de cetățenii noștri care ne-au ales. Avem dreptul și noi la patrie, avem dreptul de a păstra identitatea și de a apăra identitatea cetățenilor noștri. Și același drept trebuie să fie valabil și pentru migranți. Cei care vin aici au și ei o patrie, au și ei dreptul la patrie și dreptul la a-și păstra propria identitate și la a-și o apăra și problemele nu se pot rezolva integrându-i pe acești oameni. Atunci ar însemna că nu se mai duc niciodată înapoi. Nu, ei au o patrie la care trebuie să se întoarcă într-o zi și de, a, și, ei trebuie să, și de aceea trebuie să investim în patriile lor ca să aibă un viitor acolo și nu aici la noi. Mulțumesc, doamna Vozenberg, un minut. Faculta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 260.000 μετανάστες πέρασαν φέτος. Mulțumesc. Vorbim de 260.000 de migranți care au trecut din Turcia în Grecia în cursul acestui an. 76 de mii în 2014 și o cifră similară în 2013. Deci este o problemă acută care ține de politica migratorie. E, primul, e prima ocazie în care Parlamentul încearcă să dezbată asta cu Consiliul. Trebuie să prevedem un mecanism de distribuire obligatorie a refugiaților, ca, cum spune propunerea Comisiei. Oricum, Turcia trebuie să uh, respecte acordul de repatriere pe care l-a semnat în 2011 cu Uniunea Europeană Apoi ne onorează faptul că Europa își respectă principiile și își arată fața umană când e vorba de a rezolva problema migratorie. Mulțumesc, doamna sipă, un minut. Mulțumesc. În permanență se spune că ar putea să vină prea mulți migranți în Europa a, a, domnul Juncker ne-a și dat uh, o cifră azi dimineață, 0,11%, 0,11%. Majoritatea refugiaților vin ca și până acum din state ca Siria și Eritrea, fug de război și de persecuții. Pe acest fundal, dezbaterea, care este prea adesea emoțională, dezbaterea emoțională privind sărăci, uh, sărăcia care provoacă migrația, migrația provocată de sărăcie, a stigmatizat toți migranții și este o rușine că mare parte din Consiliu um, își uh, asumă astfel de cuvinte în loc să își asume răspunderea și să exprime solidaritatea internă și externă. Acest lucru trebuie să se schimbe. În următoarele săptămâni, Consiliul trebuie să negocieze și să acționeze în în funcție de recomandările actuale ale Comisiei. Domnul Fotiga, un minut. Dziękuję. Wielkie Mulțumesc foarte mult. W każdym przypadku mają Conflictele care au loc la granițele Uniunii Europene întotdeauna uh, țin și de securitate, dar și de aspecte umanitare. Politicile imperialiste ale lui Putine din ultimii ani au dus la crearea acestor migranți economici, dar și la apariția refugiaților uh, extrem de numeroși. Uh, Polonia a absorbit astfel de, de valuri de emigrație și am dat dovadă de solidaritate când a fost nevoie. Trebuie însă, bineînțeles, să ne gândim la securitatea graniței noastre de sud. Și am auzit ce a spus reprezentanta Mogherini în ceea ce privește Mediterana Vă spuneam că, de fapt, acest mecanism de relocare din rezoluția de, ast de astăzi nu poate să fie un mecanism eficient, el va fi contraproductiv și uh, mi-e teamă că astfel Uniunea Europeană uh, nu va face decât să își epuizeze propriile resurse. Mulțumesc foarte mult, doamna Vergia. Onorevole Vergia? Doamna Vergia? Aproape 60 de milioane de refugiați și de persoane deplasate în lume, numai 13% în țările dezvoltate, 0,11% din populația europeană, așadar. Și atunci vom vedea cine sunt acei adevărați refugiați, după naționalitate sau cum. Nu trebuie să dezbinăm iar uh, această uh, modificare a țărilor sigure este îngrijorătoare. Ce se va întâmpla cu cei care nu primesc azil? Vor fi trimiși înapoi cu fermitate la grămadă cu migranții economici către țările lor de origine, oricare ar fi acestea? Dorim să negociem cu țările din Hornul Africii sau să nu se mai întâmple procesul de la Khartoum. Această diferențiere maximă între refugiați și migranți economici este contraproductivă nu trebuie să mai permitem să mai existe decese și să prospere traficanții. Toate aceste persoane, femei, copii, au cu toții drepturi. Trebuie să fie ele, deci, respectate în Europeană și în alte părți. Mulțumesc foarte mult. Urmează uh, Kellers. Dear colleagues, the state of... Dragi colegi, starea Uniunii trebuie să fie măsurată în funcție de modul în care tratăm noi pe cei din Europa care sunt cei mai nevoiași și aici imaginea e uh, cu bune și cu rele. Pe de-o parte avem refugiații care sosesc de luni uh, și ani de zile, nu doar de ieri, de azi. Pe de altă parte avem state membre care dau vina unul un, unul pe altul, care nu fac ce ar trebui să facă și trebuie să hotărâm ă, pe cine vrem să susținem, pe care din cele două Europe vrem să o promovăm pe cea care ajută refugiații sau pe cea care nu. Uh, dar cred că oamenii din Europa ne-au arătat soluția. Ei, trebuie, ei sunt cei care merită uh, premiul Nobel pentru pace al Uniunii Europene și cred că guvernele statelor membre din Uniunea Europeană trebuie să uh, urmeze ce fac cetățenii lor care sunt mai înaintați decât credem noi că sunt. Să le promovăm inițiativele, solidaritatea, să le urmăm exemplul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul NATO. Un minut, vă rog. Mr. Vice President. Domnule vicepreședinte, doamnă comisar, eu cred că Uniunea Europeană a reacționat la criza migranților într-un mod complet greșit. De asemenea, cred că poziția Germaniei și a Suediei este deosebit de irresponsabilă. Ce credeți că se va întâmpla dacă spuneți că toată lumea poate să ceară azil? E foarte simplu, tot mai multe persoane vor veni, deci mai mulți oameni își vor, își vor pune viața în pericol trecând Mediterana, trecând Marea Egee. Înseamnă mai multe bărci, mai multe înnecuri și mai multe morți. Sunt de, uh, nu sunt de acord cu reacția Europei la criza migranților, dar măcar noi facem ceva. Adevăratul scandal aici este uh, că um, alte țări nu fac absolut nimic și mă refer la statele bogate din Golf, Qatar, Bahrain, Kuwait, uh, Emiratele Arabe Unite și mai ales um, sponsorii statului islamic și anume Arabia Saudită. Faptul uh, este că aceste state nu acceptă niciun fel de refugiați și își împing uh, uh, cetățenii către Europa. Dacă vrem să punem capăt morților, după cum a spus Tony Abbott, trebuie să oprim bărcile, ca și în Australia. Mulțumesc, doamna Salvini, și dumneavoastră un minut, vă rog. Mulțumesc. Eu am auzit aici uh, lor de vânt ipocrite și periculoase. Europa cred că e guvernată de ipocriți periculoși. Mai întâi uh, declanșează de războaie și apoi se miră că copiii vor să fugă de acolo uh, nu mai impune sancțiuni Siriei, nu mai vă jucați de războiul cu Rusia. Vorbim de un business, 150.000 de emigranți, o, o, 500 de milioane de euro pe zi se câștigă din asta. Iată, sunt unii care uh, își freacă deja mâinile că vor profita de această mană. Eu n-aș vrea ca în această sală să păstrăm uh, în lunile viitoare minute de uh, reculegere, pentru că printre mulți refugiați onorabili debarcă și mulți, ne spun serviciile secrete și potențial teroriști. Dacă vom ține, din nefericire, un minut de reculegere, conștiințele dumneavoastră vor uh, avea uh, de suporta sânge, sânge european. Uh, s-a spus că avem nevoie de milioane de refugiați ca să plătească pensiile europene. Trebuie să rezolvăm problema șomajului înainte de a vorbi de asta. Mulțumesc și acum domnul Golni și un minut, vă rog. la ce asistăm noi? La o primire excepțională a unor persoane persecutate din motive politice și religioase, care vin din țări a căror destabilizare am provocat-o în mare parte, sau dorim, sau vedem că este o migrație de masă, economică mai ales, care este încurajată din motive chipurile umanitare. Uh, eu cred că a doua versiune este cea uh, adevărată. Am ascultat-o pe doamna Wikström, care ne-a vorbit despre micuțul Ailan și tragedia lui, însă o întreb pe doamna Wikström. De ce europenii să fie ei uh, vinovați de moartea acestui sărac copil, a cărei familie se uh, găsea în securitate, în siguranță, în Turcia? Responsabili sunt americanii și acei europeni care au uh, contribuit la destabilizarea Irakului și a Siriei. Sunt țările din Golf care nu fac nimic pentru refugiați, după cum, a spus, cum s-a spus aici. Și Liga Arabă care nu intervine împotriva Daesh. Mai sunt și traficanți, traficanții care profită în mod necuvenit, uh, rușinos de aceste traficuri și, iată, săracul tatăl acestui copil, din păcate, a, crescut, a crezut în toate promisiunile voastre. Mulțumesc, domnul Mețola. Un minut și jumătate, doamnă. Când am intrat în politică, mi s-a dat un sfat. Nu vorbi niciodată când ești supărată, dar astăzi o să ignor acest sfat statele membre par să cadă de acord foarte ușor în legătură cu numărul de pești pe care îi putem uh, scoate din mare, numărul de pungi pe care le putem arunca. Dar când cadavre ale unor copii ajung pe țărmurile noastre, noi tot nu reușim să găsim o soluție umană pentru a-i trata pe refugiați. Și atunci totul mi se pare inutil. Nu e nimic mai urgent sau mai important. Ne place să spunem că suntem o uniune a valorilor comune, dar nu suntem încă și o uniune a responsabilităților comune, ceea ce e un eșec colectiv pentru noi. Refugiații sunt oameni care fug de război, fug de moarte. Premierii nu pot să se facă că nu-i văd. Fiecare stat trebuie să-și îndeplinească obligațiile morale și legale pentru a răspunde la această situație. Că gardurile și granițele nu funcționează și nici aruncarea de bani în Uh, într-o soluționare a acestei probleme. Nu facem decât să luăm măsuri uh, de carton până când următoarea catastrofă ne deschide iarăși ochii. E nevoie de protecție pentru refugiați și aveam nevoie de protecția aceasta încă de ieri. Deci ce vreau eu să spun premierilor este lăsați populismul, aveți curajul să dați celor care fug de orori inimaginabile șansa unui viitor fără frică Trimiteți un mesaj irevocabil că veți fi alături de cei fără glas. Haideți să fim un exemplu pentru lumea întreagă. Aceasta e provocarea generației noastre și nu putem să fim, uh, uh, să intrăm în istorie ca cei care au uh, dus o viață bună în timp ce sute de mii suferau în pragul nostru. Sau vom fi noi generația eșuată. Mulțumesc, domnul Uieli. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de maghiar am cerut cuvântul uh, ca să mi-asum și rolul de european în această dezbatere istorică. Sunt și eu unul din cele 500 de milioane de europeni care sunt preocupați de viitorul copiilor lor când mă gândesc la ce se întâmplă acum, mi-e, fri, mi-e frică, mi-e frică pentru viitorul copiilor mei. Văd uh, oameni politici care arată o imagine agresivă uh, ca, cea, ca, ca cei din perioada care a precedat războiul mondial. Eu aș, aștept din partea uh, primului nostru ministru să se alăture celor care au uh, ales o soluție comună. Avem nevoie de o Europa mai capabilă de a acționa. Am văzut imagini atroce din Ungaria, incitații la ură, neputința autorităților. Trebuie să știți că Ungaria nu înseamnă doar Victor Orban. Sunt zeci eh, de mii de eh, persoane care voluntar eh, lucrează pe străzi în Ungaria și fac ce nu face guvernul maghiar. Le mulțumesc și vă confirm că politica lui Victor Orban nu e soluția, ci problema. Mulțumesc și acum doamna Ford. Thank you. We face an un... Mulțumesc. Suntem de a, mm, în fața unei situații fără precedent și trebuie să stabilim niște priorități când vine vorba de acești refugiați, că, refugiați care fug din cauza războaielor, să le dăm uh, adăpost, dar și măsuri și speranță pe termen mediu. Nu trebuie să mai dăm vina unii pe alții. Regatul Unit uh, ajută mai mult decât alte țări din Europa sirienii și noi suntem gata să îi transferăm pe refugiați direct din taberele de refugiați din Siria pentru a nu încuraja traficanții dar țările, fiecare în parte, trebuie nici să nu uite impactul asupra vecinilor atunci când acordă uh, azil. acordarea statut de refugiat, persoanele acestea nu a, a, acordă un statut automat de mobilitate în toată Europa. Trebuie să fie clar, pentru că în caz contrar sacrificăm uh, încrederea uh, în Europa și sacrificăm libera circulație. Trebuie să fie foarte clar, chiar și în aceste momente foarte grele nu trebuie să amânăm alte reforme bune pentru economia noastră, pentru că dacă țările nu sunt solide economic, ele nu vor, supo, nu vor putea să uh, îi ajute pe cei care au nevoie nici aici, nici în alte părți ale lumii. Mulțumesc, uh, domnul Ernst. Cel, Ernst. Nu este doamna Ernst? Atunci haideți. Okay. <laughs> Doamnelor și domnilor, migrația se uh, produce pentru că există motive și cât timp există aceste motive nu poate nimeni să stabilească cine și să migreze și cine nu. Există refugiați buni și refugiați răi, așa cum se spune, dar uh, așa cum încearcă Uniunea Europeană să spună, dar niciun fel de zid, niciun fel de sârmă ghimpată, niciun fel de uh, gaze lacrimogene, niciun fel de poliție nu îi vor putea opri. Uh, Trebuie ca statele membre și Uniunea Europeană să aibă principii clare pentru preluarea și integrarea refugiaților. Inclusiv în Ungaria, în Slovacia, în Cehia trebuie să fie primiți și vă rog frumos să fie primiți și în Polonia, indiferent de etnie și indiferent de religie. Ne, uh, noi refuzăm uh, securitatea acestor oameni pentru că ei nu sunt nu sunt în siguranță în statele lor, ca romii în Balcanii de Vest, ca liber cugetători în Turcia. Războiul nu e singurul motiv de fugă și uh, e important să privim aceste lucruri în față și eu cred că e oricum uh, important ca Uniunea Europeană și statele membre să acționeze. Mulțumesc, domnul Paxas, un minut. Aș dori ce tot Australia, premieră Tony. Mulțumesc, domnule președinte. Aș cita din uh, prim-ministrul Australiei, domnul Abbott, care a întrebat despre intențiile țării sale de a primi migranți ilegali din Myanmar și Bangladesh, a spus nu vom face nimic ca să încurajăm oamenii să se urce pe bărci, pentru că asta nu ar face decât să agraveze problema imigrației ilegale. Eh, am încheiat citatul. Eu nu cred că noi putem considera că domnul prim-ministru Abbott nu respectă valorile uh, umaniste. Noi am deschis cutia Pandorei cu această politică a cotelor. Uh, am trimis uh, migranților un semnal că sunteți bineveniți și veți fi bine găzduiți aici. Veți fi asistați. Uh, a sporit de 11 ori numărul imigranților și dacă vom face ce facem astăzi, Parlamentul European nu va face nimic altceva decât că va face să sporească cotele de emigranți ilegali. Mulțumesc, doamna Holmeier, un minut și jumătate. Președinte. Domnule președinte, domnule comisar, doresc să-l salut și pe președintele Consiliului. Dragi colegi, dragi colegi, în primul rând Aș vrea să uh, îi spun uh, președinte, să-i spun comisarului Avramovolos, vicepreședinte, că trebuie să îl felicităm pentru întregul pachet pe care ne l-a prezentat aici. A făcut uh, propuneri clare și era și timpul să primim așa ceva din partea comisiei. În al doilea rând vreau să spun că standardele de azil cel puțin standardele minime din unele state membre trebuie să fie respectate pentru ca refugiații uh, să fie tratați corect, indiferent de locul unde sosesc, până când se va um, decide repartizarea lor. Trebuie să fie primiți și cazați în mod adecvat. În al treilea rând, avem nevoie de acest mecanism de criză. Fără un mecanism de criză, Uniunea Europeană nu poate să acționeze rațional, rezonabil atunci când se produce o criză și când vin fluxuri de migranți care um, trebuie să vină la noi din motive de război și de foamete. Doamnă Ernst, trebuie să vă spun și dumneavoastră că există o definiție clară a refugiaților și a dreptului la azil și nu se poate să se amestece acest lucru cu migrația pe motive de muncă sau pe motive economice. Trebuie să separăm bine cele două categorii și să lucrăm uh, cât se poate de corect trebuie ca statele membre să reacționeze în funcție de piețele lor de muncă și nu pur și simplu să deschidă porțile oricui. Până la urmă, în Uniunea Europeană, aceasta este o situație nemulțumitoare. Mulțumesc. Domnul Fleckenstein, vă rog un minut. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, nu vreau să mai repet ceea ce s-a spus deja, dar aș vrea să transmitem un semnal și autorităților locale care uh, lucrează cu uh, refugiații și care se află în condiții foarte dificile. Pe Kos, pe Lesbos și e valabil și pentru uh, cei care nu sunt în Uniunea Europeană. Guvernul sârb și administrația locală din Serbia fac la ora actuală mai mult pentru refugiați decât fac unele guverne din Uniunea Europeană. Și mi se pare că e important să le spunem mulțumesc și în numele Parlamentului European. E valabil același lucru, desigur, și pentru Crucea Roșie Internațională, și pentru alte organizații care, indiferent de numele pe care îl poartă, sunt active la fața locului. E important să le spunem mulțumesc frumos, pentru că putem să fim mândri de aceste organizații ca și de unii premieri din Uniunea noastră. Mulțumesc! Doamna Zile, un minut. Paldies, priekšētāji kungs. Tad, kad mēs ar lielu intensitāti lietojam skaistus vārdus par uh, humanitāti. Mulțumesc! E important să um, reacționăm la cuvinte pe care le auzim foarte des, umanism, valori, uh, dar auzim și cuvinte ca slăbire. Poate fi vorba de o slăbire a Europei atunci când primim migranți uh, la modul haotic, migranți care sunt uh, bărbați în putere. Um, trebuie, sigur, să punem capăt um, necurilor copiilor, Trebuie să punem capăt uh, naufragilor. La gara de la Budapesta au fost migranți care vor uh, veni apoi în Letonia și uh, se creează această amenințare că zona Schengen va avea de suferit dacă nu se vor introduce cote obligatorii de migranți. Ar trebui introduse controle pentru migranți, se spune. Dar pentru cine ar fi util? Nu e util nici pentru refugiați, și nici pentru cei care trebuie să-i primească pe refugiați. Nu se uh, produce decât o creștere a euroscepticismului. Haideți să uh, facem ce e mai important și să nu ne lăsăm pradă populismului ca politicieni. Doamna Björk, un minut, vă rog. Colegor, folket har visat vilket Europa de vill i. Dragi colegi, oamenii ne-au arătat în ce fel de Europa vor să trăiască, o societate deschisă, cu drepturi și uh, cu protecție pentru cei care fug din fața războaielor. Noi nu dorim o Europa extremelor a naționalismului și a ideologiei dezlănțuită. Nu trebuie să mai avem o fortăreață Europa. Politicile represive nu vor face decât să valideze linia politică a acestor uh, facțiuni. Nu putem să facem astfel încât să nu fim solidari și dacă este să fim solidari, trebuie să sprijinim alternative la sistemul Dublin sau mecanisme de redistribuire, dar nu dorim mecanisme represive, cum ar fi uh, reîntoarcerea forțată uh, în țara de origine și așa mai departe. Noi sprijinim o Europa a solidarității pentru refugiați. Mulțumesc, domnul Danjean. Oui, Mulțumesc, domnule comisar. Propunerea dumneavoastră reflectă complexitatea extraordinară eh, de a găsi echilibrul între solidaritatea necesară față de refugiați și între state europene și, pe altă parte, simțul responsabilității care ne obligă să admitem că nu putem să primim aici pe toată lumea și, de altfel, regret că asistăm prea adesea la caricaturi de dezbatere. Pe de o parte, propuneri uh, făcute doar uh, ca să dea bine pe hârtie și pe de altă parte propuneri nerealiste, întreținând mitul imigrației zero. Urgența e să organizăm politica de imigrație, pentru că cetățenii noștri sunt îngrijorați nu doar de amploarea fluxurilor migratorice, ci și că ele sosesc în mod complet haotic, anarhic, dezorganizat Asta subminează generozitatea spontană a cetățenilor. Deci trebuie să, sigur, stabilim o listă comună de țări sigure, trebuie să avem o politică mult mai energică de returnare, trebuie să avem și uh, un control mult mai bine organizat la frontierele noastre externe, dar în mod solidar între toate țările și apoi pe plan diplomatic trebuie să uh, reamintim unui număr de țări că, sigur, au dat dovadă de mare generozitate, că au primit mulți refugiați, mă gândesc mai ales la Turcia, care are o povară enormă, cu sute de mii sau milioane de refugiați, dar opțiunile strategice uh, asumate de aceste țări, mai ales în conflictul sirian, nu sunt corecte și nu vor face decât să sporească haosul care face să sosească acești refugiați în Europa. Mulțumesc acum doamna Valencianu. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Între Grecia, Italia și Ungaria, în ultimele luni, putem număra 700 de mii de refugiați. Dacă într-adevăr există o Uniune Europeană demnă de acest nume, poate ar trebui să rezolvăm această criză în mod coordonat și solidar. Știți, dragi colegi, că vânzătorii de uh, veste uh, de colaj, uh, au făcut afaceri extraordinare pe, pe celălalt mal al Mediteranei. E un lucru teribil, dar cum spunea doamna Mogherini, hai să trecem de la sentimente bune la acțiune, că asta ne se cere, să uh, susținem propunerea Comisiei Europene și să nu mai uh, lăcrămăm doar în fața imaginilor pe care le-am văzut toată vara. Trebuie să acționăm, avem nevoie de eficiență europeană și sigur, stabilitate, pace în Siria, în Yemen, în Afganistan, în Irak, eficiență și pace. Doar astea vor rezolva problema. Și sigur, condamnarea guvernelor uh, care închid ochii atunci când uh, și popoarele lor au fost popoare de refugiați de multe ori și nu, uh, nu acceptă principiile de bază ale Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Gal, un minut elnök úr biztos úr kollégák! dragi colegi! A dori să ajutăm um, e înscris în um, ADN-ul nostru, ca și compasiunea. Dar uh, trebuie să-i ajutăm pe cei care au realmente nevoie de ajutorul nostru. Și pentru asta trebuie să controlăm uh, situația la frontierele externe ale Uniunii Europene. Deci, în primul rând, trebuie să le ocrotim și trebuie să fim consecvenți și asta mi se pare că lipsește din acțiunile de până acum. Consecvența și implementarea regulilor existente. Dacă nu o facem, Schengen se va prăbuși. Regulile Schengen, regulile privind frontierele externe, condițiile pentru intrarea pe teritoriul Schengen, oare se mai aplică? Dar ce se întâmplă cu um, regulile privind retrimiterea în statul membru de intrare. Dacă se aplică aceste reguli, nu poți pur și simplu, din cauza presiunii media, să uh, dai vina pe o țară care nu încearcă decât să implementeze regulile Uniunii adoptate de toată lumea. Ungaria încearcă doar să protejeze frontierele noastre externe și interne. Deci, majoritatea celor care vin în Uniunea Europeană și președintele întrerupe vorbitoarea, domnul Moraes, un minut, vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, colegul, președintele Juncker de dimineață a menționat uh, pe toți oamenii de omenie uh, din Ungaria, din Grecia. Domnule comisar, sunteți uh, grec și pe insula Lesbos și în altă parte am văzut aceste dovezi de omenie în aceste țări. Însă ce face Uniunea Europeană? ce face Uniunea Europeană? Și eu spun că Uniunea Europeană este o sumă a statelor sale membre și vreau să vă spun că da, Consiliul se întâlnește luni și ar trebui să se adopte planul clar prezentat astăzi uh, și pe care ar trebui să-l sprijine toată lumea în Parlamentul nostru. Parlamentul și-a făcut treaba, ne-am dorit un mecanism de relocare rapid, eficient însă vom vedea ce se va întâmpla luni, iarăși datul uh, cu vina unul pe celălalt, diluarea sensului mesajului și așa mai departe, atitudini belicoase. Uniunea Europeană este o sumă a statelor sale membre și vom vedea în ce măsură vom respecta sau nu uh, și ne vom respecta umanitatea. Mulțumesc. Doamna Kudrițca. Panie przewodniczący, nie może być tak, że nie Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem accepta să, văd, să vedem doar problema migranților din sudul Europei, dar nu vedem ce se întâmplă în estul Europei dacă vezi ce se întâmplă la granița între Donbass și Rusia, vorbim de o jumătate de milion de oameni care uh, se tem uh, pentru viețile lor și ale copiilor lor, uh, pentru că și acestea sunt periclitate la fel ca cele ale migranților din Siria. Polonia duce o politică foarte hotărâtă. Vorbim de aproximativ un milion de oameni din Ucraina Uh, care au primit uh, vize provizorii uh, anul trecut. Peste jumătate de milion din aceste vize au fost, au fost produse. E important ca acum noi în Polonia, când auzim că trebuie să ne deschidem granițele către refugiați din Sud, să putem face asta într-un mod demn. Președintele, vă rog, da, e important să modificăm tratatul de la Dublin. E o dramă umanitară atât pentru Italia, spune doamna Mussolini, Mussolini cât, atât pentru Italia cât și pentru alte uh, state membre. Președintele, mulțumesc. Uh, ați avut o intervenție succintă și am, ne-ați permis să avem, uh, mai avem timp la dispoziție și pentru cash DI, intervențiile spontane înaintea votului. Așadar deschid uh, intervențiile spontane, cel puțin un, o intervenție pentru fiecare grup. Domnul Kelly, un minut vă rog. Uh, Mulțumesc. Cred că solidaritatea, coordonarea, umanitatea și generozitatea sunt cuvinte foarte importante, uh, nu doar uh, pentru că le-a spus domnul Juncker uh, azi dimineața, ci pentru întregul nostru Parlament. Iar țara mea, Irlanda, cred că își va asuma răspunderea și va prelua refugiații care îi vor fi atribuiți. Am două întrebări. În primul rând, s-a sugerat ca fiecare parohie catolică să preia refugiați câte unul în fiecare familie. Cum se poate înscrie acest lucru în politica europeană și vor face și alte biserici aceeași sugestie? În al doilea rând, președintele Tusk a condamnat pe traficanții de persoane numindu-i criminali. Uh, eu mă întreb de ce nu-i putem combate mai eficient, să le confiscăm navele pentru că ei sunt adevărații vinovați în această problemă și trebuie să fie tratați eficient. Mulțumesc, domnul Slain, un minut. Grazie, președinte. Beh, questo Parlamento ha votato... Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul nostru a votat în aprilie o rezoluție care deja cerea un mecanism cu cote obligatorii ca să partajăm mai bine responsabilitățile între state membre. În 2014, șase state membre din 28 au gestionat de unele singure 77% din solicitările de azil din toată Europa. Poate asta să fie solidaritatea și, eh, și partajarea egală a responsabilităților eh, despre care vorbește tratatul, nu cred. Poziția Consiliului e rușinoasă în acest punct. Eu cred că cu acești lideri și asemenea lideri, Europa și Uniunea Europeană n-ar fi existat niciodată. Deci vă invit să susținem, desigur, pașii înainte pe care îi solicită deja Parlamentul din aprilie. Sunt bune noile propuneri ale Comisiei cu uh, cifre mai ample. E nevoie imediată de un mecanism obligatoriu și permanent de cote ca fiecare să-și asume răspunderea de european și trebuie să atacăm uh, problema de la rădăcină, instabilitatea regională și problema uh, inegalităților. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jambaski. Un minut. Dragi colegi, domnule președinte, ar trebui să facem o distincție inițială între refugiați și migranții ilegali, pentru că dacă primim pe toți cei care sosesc pe continentul nostru, și oricine poate să aplice sau să ceară statutul de refugiat, înseamnă că va trebui să dăm protecție la mai bine de 100 de milioane de persoane, inclusiv cei din Africa și din Orientul Mijloc. Această migrație uriașă își are cauzele în războaie, războaiele care continuă în Siria, în Irak și în conflictele care există și în alte părți, în Africa, în Orientul Mijlociu. Și dacă joc aceste probleme continuă să există în aceste țări, oamenii vor continua să sosească aici toți cei care sunt împotriva statului islamic ISIS trebuie să fie sprijiniți, să fie finanțați, să fie ajutați și ei se găsesc cumva la rădăcina problemei. Mulțumesc, domnul Bilbao. Un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O criză ca aceasta refugiaților necesită fapte concrete, cum se întâmplă în țara vască, la nivel local și regional, unde se dă dovadă de solidaritatea cetățenilor. Summitul din 14 septembrie ar trebui să ducă la o politică europeană bazată pe omenie, solidaritate, responsabilitate, asta însemnând să prioritizăm atenția și să primim refugiații, să organizăm, să eliberăm vize și rute sigure pentru a intra în Europa și mai bune condiții pentru taberele de refugiați trebuie să combatem mafiile, de trafic, traficanții de persoane. Uh, avem nevoie de o politică onestă și sinceră, de cooperare cu țările de origine și un efort care să unifice politica de apărare fragmentată și să uh, luptăm împotriva barbariei care a produs cel mai mare flux de emigranți uh, de la cel de-al doilea război mondial încoace. O Europa fără populisme, uh, la, ale cărei temelii contribuie de la început și țara bască. Mulțumesc. Mulțumesc pentru un minut, doamna Sagorafa. Prego, onorevole. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte da, cred că discursul lung și uh, curajos al președintelui Juncker este uh, cu este de fapt o nouă manifestare a ezitărilor din politica europeană în ceea ce îi privește pe refugiați, pentru că e adevărat că mii de oameni au murit încercând să ajungă în Uniunea Europeană. Dragi colegi, și uh, acum uh, în uh, ultimul moment avem în continuare aceleași probleme. Trebuie să acționăm, trebuie să ne asumăm răspunderea și uh, dați-mi voie să Spun încă o dată, e foarte important să ne asigurăm că niciun refugiat nu își mai pierde viața încercând să ajungă la noi. Trebuie să respectăm demnitatea persoanelor și trebuie să ne asigurăm că uh, cu toții ne îndeplinim datoria față de refugiații care vin în Uniunea Europeană. Trebuie să creăm soluțiile juridice adecvate, avem nevoie și de sisteme obligatorii de repartizare, trebuie eliminat criteriul statului uh, de sosire, de intrare și vorbitoarea este întreruptă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă aș fi în pericol și eu aș vrea să plec acolo unde, e pericolul, este clar. Declarația ONU presupune asta, înțelege asta și spune că, deci, uh, uh, cererea de azil se bazează pe o persecuție adeverită. Însă problema este cu acești migranți economici și cu alte persoane care nu sunt, de fapt, persecutate. Propunerile UE, practic, uh, aruncă la gunoi aceste principii, încearcă să creeze precedente în dreptul internațional și să abandoneze Dublin. Noi suntem, face parte dintr-o castă de deputați care are suficiente resurse economice și care a inventat această, aceste mecanisme de repartizare, dar noi nu cunoaștem și nu suntem acei perso- acele persoane sărace, precare, care sunt la marginea societății peste tot în Europa și nu putem să îi uităm pe aceștia. Vă mulțumesc! Onorevole Morvai. Mulțumim, doamna Morvai, vă rog, un minut. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek, Gál. Mulțumesc sunt de acord cu spusele colegii mele King Gal și cer și revendic să nu încheiem această dezbatere prioritară în plenară fără ca uh, să ni se răspundă din partea Comisiei Europene, fără echivoc, să, știu, să știm, Ungaria trebuie sau nu să respecte normele europene. Vă rog să priviți în ochi pe cele 10 milioane de maghiari, uh, priviți în ochi, uitați-vă la cei 500 de milioane de europeni, priviți în ochi și răspundeți. vă rog să ne răspundeți. Trebuie sau nu să protejăm frontierele Europei? Doamna Merkel, a acordat o invitație, un cec în alb uh, tuturor acestor tineri imigranți, le-a sugerat că sunt așteptați aici, că au dreptul să intre în Germania. Ei refuză să intre în taberele de refugiați protestează. Noi ce putem face în fața acestei situații? Mulțumesc, doamnă, încheiem aici A spune președintele, vă mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul alocat uh, și mă scuzați dacă uneori v-am întrerupt brutal, dar astfel am putut avea încă 10 luări de cuvânt. Acum, ca o replică, are cuvântul Comisia, în primul rând, și apoi Consiliul. Domnul comisar Avramopoulos, vă rog. Grazie, senior președinte. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru reacții și pentru susținerea globală a abordării Comisiei. Sper că propunerile noastre să poată să fie adoptate rapid, pentru că avem nevoie de decizii rapide. Mai ales aștept cu nerăbdare implicarea Parlamentului în discuțiile ce vor urma cu privire la, per, la mecanismul permanent de relocare și la crearea unei liste a Uniunii Europene de state sigure la care Parlamentul va fi colegiuitor. Vom face toate eforturile necesare pentru a implementa deciziile luate până acum și pentru a ne asigura că statele membre aplică regulile comune. Și, desigur, ne vom uh, baza pe susținerea Parlamentului în uh, aceste privințe. Migrația aceasta va dura, este un fapt. Pachetul adoptat de Comisie astăzi nu este decât un pas pentru a gestiona mai bine migrația. Trebuie să lucrăm și la integrarea refugiaților pe care îi primim. Este esențial pentru coeziunea europeană o integrare, o politică de integrare reușită este cel mai eficient instrument împotriva uh, uh, transferurilor secundare. Cooperarea cu state terțe și căi deschise și legale către Europa sunt și ele esențiale și acestea merg mână în mână cu războiul declarat traficanților de migranți lipsiți de scrupule. Statele membre au uh, stabilit un sistem de realocare în Uniunea Europeană. Niciodată până acum nu am creat 22.504 locuri în Uniunea Europeană. Trebuie să ne bazăm pe acest succes, să um, clădim pornind de la această bază și să ne asumăm și mai multe inițiative pentru a crea căi uh, legale de acces la Uniunea Europeană. În cele din urmă, protecția și apărarea granițelor noastre este crucială și vom lansa un proces mai larg de reflexie pentru a consolida frontierele noastre și pentru a găsi soluții ambițioase. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea globală. Am luat notă de observațiile dumneavoastră, de comentariile dumneavoastră și am observat cu plăcere că împărtășim ambiția de a coopera, cum am făcut-o și în trecut, să o facem și pe viitor să sporim înțelegerea și în cele din urmă să găsim soluții comune. Aștept cu nerăbdare continuarea cooperării noastre foarte bune în următoarele luni. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumim, domnule comisar Abramopoulos. Ați vorbit în numele întregii comisii. Acum are cuvântul Consiliul. Domnul ministru Schmidt, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, la rândul meu, permiteți-mi să mulțumesc să vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem de interesantă, fructuoasă și vreau să vă dau asigurări că președinția va continua, așa cum a spus și comisarul, acest dialog, această cooperare cu Parlamentul dumneavoastră tuturor colegilor, vă rog frumos să, uh, să știți că suntem pe cale de a termina o dezbatere foarte importantă. Consiliul vorbește. Vă rog să luați loc și să ascultați și să nu, vă mai, nu mai vorbiți. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos, domnule Smith. Deci, uh, continuarea acestei colaborări, acestui dialog cu Parlamentul dumneavoastră, cu o valoare politică extraordinară, cu atât mai mult în aceste momente grele. Președinția nu va precupeți niciun efort pentru a progresa cât mai repede posibil. Și cred că multe mesaje ne susțin în acest demers și va continua să conlucreze cu toți actorii vizați pe baza propunerilor Comisiei. Următorul Consiliu, care va avea loc peste câteva zile, mai bine zis lunea viitoare, va trebui să-și asume o mare răspundere în acest sens și sper că aceste mesaje care au fost exprimate aici, în această aulă, vor putea fi luate în considerare în timpul lucrărilor Consiliului acestuia. Cu toții suntem de acord că pentru a reuși trebuie să rămânem uniți și să știm foarte clar care nu sunt prioritățile și care sunt mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ne atinge aceste obiective. Nu trebuie trebuie să fim atenți, dar să fim și gata să cosemnăm noi măsuri la înălțimea așteptărilor. Avem nevoie de o abordare globală în fața acestei crize și spun ceea ce am mai zis în declarațiile mele anterioare cum că nu putem să tergiversăm, nu putem să amânăm la infinit, nu avem dreptul să uh, ne uh, iau înainte timpul. Mulțumesc foarte mult. Și, colegi... Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc în numele tuturor colegilor, reprezentanților Comisiei și ai Consiliului pentru că au participat la discuția din plenar. Iată, o discuție atât de importantă în această dimineață. Vă comunic faptul că am primit șapte propuneri de rezoluție în încheierea discuției uh, dezbaterii privitoare la imigrație. Discuția s-a încheiat, acum trecem uh, la voturi. Vo- votarea acestei rezoluții va, se va efectua mâine la orele 12, însă acum trecem la votul de azi și cedez președinția colegului Viland.